Mulțumesc, domnule președinte. Acum, următorul punct pe ordinea de zi este declarațiile Consiliului și Comisiei privind situația din China și numele Consiliului dau cuvântul domnului Carbil, președinte în exercițiu. Vă rog. Domnule președinte, o altă dezbatere de oarecare importanță, nu mai trebuie să spunem acest lucru. Evident, dezbaterea privind China se desfășoară pe, în contextul unor revoluții semnificative din regiunea Xinjiang, în uh, estul Chinei. Știu că uh, mulți membri ai Parlamentului European, precum și membri ai Parlamentului Național, au urmărit această situație. Consiliul și-a exprimat uh, îngrijorarea față de dezordine de acolo și a cerut uh, ca toată lumea să dea dovadă de uh, uh echilibru și ca situația să fie rezolvată pașnic este un moment în care trebuie să subliniem uh, și mai mult importanța drepturilor omului și uh, regretăm nu doar pierderile de vieți omenești, ci și distrugerea proprietăților și toate celelalte lucruri pe care le-am văzut întâmplându-se și nu putem decât să-i condamnăm pe cei responsabili de această situație, oricine ar fi ei. Dar dați-mi voie să mă ofer de această, să mă folosesc de această ocazie pentru a mă referi într-un context mai larg la relațiile cu China, pentru că avem o gamă extraordinară de relații cu această țară și relații extrem de complexe. În 2003, când am decis să stabilim aceste relații în cadrul unui parteneriat strategic uh, uh, exhaustiv, ne-am angajat într-o sarcină extrem de ambițioasă și asta este reflectat în relația largă pe care o avem astăzi cu China. Complexitatea, evident, uh, aduce și oportunități, aduce însă și provocări de diferite tipuri. Ce am încercat noi să facem în această relație a fost să uh, deschidem până la modul în care putem discuta, la modul în care am putea discuta deschis și sincer orice preocupări pe care oricare dintre părți le-ar avea. Baza unui astfel de dialog deschis este interesul comun în dezvoltarea relației noastre în interesul nostru comun pentru pacea și stabilitatea globală. Și urmărim acest scop prin dialog și prin multilateralism. Avem uh, întâlniri anuale la nivel înalt, avem întâlniri frecvente ale ministrilor de externe, avem de asemenea un dialog uh, bianual pe tema drepturilor omului și apoi, evident, dialogurile sectoriale uh, pe probleme de comerț, evident, un subiect de o importanță deosebită. De asemenea, avem dialogul anual la nivel înalt pe comerț și probleme economice. Și după cum știți, în 2007 am lansat și negocieri pentru, parteneriat și co- pentru acordul de parteneriat și cooperare. Negocierile progresează, dar încă mai există potențial de a crește eforturile de ambele părți în cadrul acestor negocieri. Avem un interes foarte clar în dezvoltarea intereselor, uh, relației cu uh, China pe toate planurile și asta, cum spuneam, uh, permite și posibilitatea unui dialog deschis și franc și pe subiecte unde valorile noastre sunt diferite și știu că aici am putea include drepturile omului sau problema pedepsei cu moartea, dar în acest fel putem de asemenea și să urmărim interesele noastre comune, cum ar fi stabilitatea financiară globală sau uh, ce trebuie făcut pentru a lupta cu schimbările climatice, lucruri de asemenea extrem de importante, dar și probleme de politică externă importante, cum ar fi situația din peninsula coreană cu provocările uh, Coreei de Nord sau situația din Birmania, unde evident că suntem preocupați, față de care evident că suntem preocupați, sau situația din Africa și, de asemenea, nevoia de a proteja căile maritime din jurul cornului Africii. Nu o să intru în mai multe detalii acum uh, referitor la acest uh, subiect. Vreau doar să spun că preocupările pe care le avem în legătură cu evoluțiile actuale. Sigur, nu putem analiza în foarte mult detaliu situația, dar sperăm că situația se va rezolva în mod pașnic și că autoritățile chineze vor angaja un dialog onest pe aceste probleme, precum și pe alte subiecte comune de interes pe care trebuie să avem un dialog. Mulțumesc! Mulțumesc președintelui Consiliului. Iar acum din partea Comisiei, doamna Ashton. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. În ce privește relațiile noastre strategice cu China, este sigur important să avem această dezbatere și uh, pot uh, contribui cu o scurtă prezentare a perspectivei uh, din partea Comisiei. Numele colegei mele, Benita Ferrero-Baldner, care este plecată, nu poate să participe la această dezbatere. Trebuie să vă amintesc că am făcut progrese substanțiale în relațiile noastre cu China în ultimii ani, relațiile economice au fost transformate, relațiile de la om la om au fost uh, multiplicate și avem un dialog sporit în foarte multe domenii. De la ultima reuniune Uniunea Europeană-China din mai, uh, au progresat negocierile pentru elaborarea unui nou acord de parteneriat și uh, au existat un număr mare de contacte la nivel uh, înalt, uh, inclusiv uh, primul ministru Vens a avut o întâlnire cu președintele Barroso în anul acesta, a existat un dialog economic, de asemenea cu vicepremierul Ian Chișan. În ce privește provocările globale, criza economică, financiară, schimbările climatice, problemele regionale, ele au fost discutate avem uh, interese uh, substanțiale în ce privește relația noastră cu China, în același timp însă și preocupări serioase, pentru că Există milioane de persoane care trăiesc uh, sub pragul sărăciei și um, trebuie să încercăm să combatem aceste fenomene în cadrul uh, obiectivelor mileniului. Există interese comune pe care le avem privind politica vis-a-vis -vis de diversele regiuni din lume. Avem schimburi deschise de opinii, dar și opinii foarte divergente între Uniunea Europeană și China în problemele de pildă legate de drepturile omului. De aceea, în această instituție există un interes uh, sporit vis-a-vis -vis de modul în care China reacționează în aceste probleme. Noi exprimăm condoleanțe și toată simpatia noastră pentru familiile victimelor recentelor evenimente și solicităm ca actele de violență să fie stopate imediat. Sperăm ca toate conflictele să se rezolve pe baza dialogului. Uniunea Europeană acționează să, pentru a convinge autoritățile chineze să respecte drepturile minorităților din China. Încercăm să Um, împărtășim din experiențele noastre pentru ca să nu mai existe marginalizare, um, excludere, discriminare vis-a-vis -vis de minoritățile naționale. Uh, sperăm ca uh, dialogul nostru să ducă la o chină mai deschisă, mai transparentă, pentru a putea împreună să uh, abordăm marile provocări mondiale. Sperăm ca parteneriatul nostru strategic să poată să se dezvolte într-un spirit de angajament reciproc în favoarea unor valori comune. Mulțumesc doamnei Ashton. Iar uh, acum, uh, din numele grupurilor politice, avem o listă de vorbitori. În primul rând, din partea grupului uh, PPE, domnul Elmar Brock pentru două minute. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnă comisar, stimate colegi, stimați colegi. Pot să uh, susțin cele spuse din partea Consiliului și Comisiei că trebuie să continuăm uh, buna noastră politică cu China. Nu trebuie să atacăm aceste uh, bune relații. Pe de altă parte, evident, noi nu putem să acceptăm acte de violență, fie că este vorba despre violență a statului împotriva unor demonstranți sau de alte manifestări ale violenței, dar trebuie să uh, facem să înțeleagă pe guvernanții chinezi că trebuie să aibă respect față de, de diversitatea culturală a minorităților naționale care trăiesc în China. Chestiunea legată de o mai mare autonomie culturală, de o mai mare libertate de mișcare, de o mai mare libertate de a utiliza limba maternă sunt esențiale într-un asemenea stat uh, multicultural, multinațional, uh, recurgerea la forță uh, nu poate decât să creeze probleme și sperăm să reușim să-i convingem pe partenerii de dialog chinezi în acest sens. Să ne gândim la uiguri, care sunt o minoritate um, sunită care nu are nici o legătură cu terorismul dacă uh, nu reușești să cazi la pace cu cei care au o atitudine moderată, iar acest lucru este valabil și pentru tibetani, atunci riști ca cei care sunt mai puțin moderați la un moment dat să se impună în cadrul respectivelor comunități. Deci este greșit să vorbești despre teroriști, despre intenția de a distruge statul, despre faptul că Al-Qaeda ar putea să se ascundă în spatele acestor mișcări ale uigurilor mm, noi trebuie să arătăm cu toată claritatea că nu putem accepta o asemenea politică din partea Chinei. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului Brok. Dau cuvântul acum domnului Severin. Este un socialiston și democraticon στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mulțumesc, domnule președinte. Poporul chinez ne poate întreba de ce punem pe ordinea de zi a primei sesiuni din, primul, din noul mandat situația Chinei. Răspunsul nostru trebuie să fie clar, pentru că China este foarte importantă pentru noi. China este importantă pentru noi, nu pentru că credem că este rolul nostru să dăm lecții Chinei sau să ne impunem opinia în legătură cu rezolvarea problemelor delicate. Pentru că China este atât de importantă pentru noi, trebuie să fim foarte atenți la orice eveniment care afectează stabilitatea internă în China orice eveniment care poate să amenințe securitatea acestei țări. În acest, de această dată, uh, uh, conflictele au fost provocate de uh, diferențele între etnii. Aceste contexte sunt întotdeauna complicate și întotdeauna trebuie să se asigure demnitatea și securitatea atât pentru minoritatea cât și pentru majoritatea prezentă într-o regiune. Însă drepturile minorității nu pot să fie folosite ca un pretext pentru politici separatiste și pentru metode uh, extremiste de a promova o asemenea politică și on, oricum nu justifică uciderea de oameni nevinovați. Îmi exprim compasiune pentru toate uh, victimele din aceste revolte ne ținând cont de dimensiunile religioase, etnice sau teroriste, eh, Parlamentul European trebuie să oferă asistență guvernului și societății chineze pentru a face față acestor realități dificile care sunt o problemă și în țara noastră, în țările noastre. Guvernul chinez nu trebuie să facă uz excesiv de putere, și trebuie să facem apel tuturor din lume să nu se folosească de, de, de, drepturile minorităților pentru a promova drepturi geopolitice. Vă mulțumesc. În numere Alianței Liberalilor și Democraților din Europa, Graham Watson, două minute și jumătate. Domnule președinte, acest parlament a criticat de multe ori uh, Republica Populară Chineză pentru modul în care își tratează minoritățile uigurii din provincia Xinjiang. Au suferit printre uh, Eh, cel mai mult, eh, mai ales eh, după ocuparea Republicii Turkestanului de Est de, în 1949 de către armata roșie chineză. Poporul din această zonă nu dorește decât să trăiască în pace și istoria arată că după 1949 guvernul central a încercat și acolo și în Tibet și în alte locuri să subjuge aceste populații. De aceea Uniunea Europeană nu trebuie să ridice embargoul privind armele față de China. Însă numirea ultimelor acțiuni drept genocid este poate o exagerare, însă Uh, această atitudine de a spune că uh, criticile noastre sunt un amestec în treburile interne trădează o atitudine deja depășită uh, ne privește pe toți ce se întâmplă peste tot în lume, pentru că o decizie de la care se ia la Bruxelles poate fi comunicată la Beijing într-o nanosecundă. Și nu trebuie să existe niciun fel de subjugare pe baza raței uh, sau religiei. Nu trebuie să existe și să fie acceptată uh, islamofobia sau orice alt uh, tip de uh, rasism. China are nevoie să uh, și uh, angajeze undeva surplusul de oameni tineri care nu au locuri de muncă. E o problemă pe care uneori o avem și noi, dar pe de altă parte Republica Populară Chineză trebuie să înțeleagă că va trebui să aibă politici de protejare a muncitorilor migranți, dar și politici de pro- protejare a minorităților uh, etnice. Și aici, iată, rolul Uniunii Europene, domnule Bild. Noi știm că pe măsură ce democrațiile se maturizează, uh, Uh, devin mai dispuse să dea oamenilor mai multă autoguvernare și mai multă autodeterminare Uh, uitați-vă la situația Spaniei sau altor țări europene și avem nevoie ca poporul uh, chinez să poată trăi în democrație așa cum se poate în Hong Kong și în Taiwan și uh, pe măsură ce se dezvoltă economic să dezvolte și să maturizeze și democrația și să dezvolte politici pe măsură, politici cum ar fi Erasmus Mundus, politici menite să crească schimburile de oameni, între oameni toate acestea uh, pot fi folosite de Uniunea Europeană pentru a juca un rol important în relația sa cu China. Mulțumesc, uh, domnule Watson, spune președintele și acum în numele grupului verzilor și Alianța Liberă, doamna Trupă. Domnule președinte, doamnă comisar, domnule președinte al Consiliului, condamn violența de ambele părți, de partea chinezilor Ham și de partea uigurilor și deplâng uh, toate victimele nevinovate. Dar nu există un conflict în care forțele să uh, fie la fel de puternice. Uigurii sunt uh, o populație de 9 milioane eu găsesc că uh, politica vis-a-vis de minoritățile naționale din China a eșuat în Cenian, în zona uigurilor, în nu există autonomie culturală, tot așa cum nu există autonomie culturală în Tibet. Nu există o autoadministrare aici, o autonomie um, administrativă. Nu există condiții uh, și drepturi egale, sociale și economice pentru uiguri. Dar Partidul Comunist al Chinei nu uh, știe decât una și bună. Este vorba despre un separatism al uigurilor care este de-a dreptul criminal și um, oricine încearcă în China să își apere drepturile legitime riscă să fie uh, etichetat în China ca fiind uh, un uh, terorist separatist. Doar dacă vor exista drepturi egale pentru toți în China, ă, se creează garanțiile pentru o dezvoltare internă pașnică și pentru ă, o acceptare pe plan internațional a acestei țări. Da, avem o președinție suedeză aveți dreptate, avem interes să existe un parteneriat strategic cu China, având în vedere atâtea și atâtea provocări economice și climatice, dar nu putem să uh, renunțăm la apărarea drepturilor uh, omului în China din cauza acestor interese strategice. Trebuie să găsim cuvinte răspicate pentru a ne exprima poziția în legătură cu încălcarea drepturilor omului în China. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Triple. Iar din partea din conservatorilor europeni, domnul Tanner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de uh, minorități care au devenit radicalizate și au legături cu Al-Qaeda. China nu a tolerat niciodată minoritățile și uh, opoziția. Însă există o amenințare a terorismului uigur. Am uh, participat la interzicerea unei asemenea asociații cu ceva timp în urmă. Nu trebuie să se folosească dominanța chineză ca un pretext din partea teroriștilor uiguri. Uh, Mm, pe mulți ne preocupă drepturile omului în China și, ca și prieten al Taiwanului, sunt angajat și eu. Însă, Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică unitară față de China și, datorită faptului că Taiwanul și Tibetul fac parte din China, nu trebuie să susținem secesiunea provinciei Xinjiang. Această controversă va face ca partenerii musulmani ai Chinei din uh, Africa, cum ar fi Sudanul, să își regândească relațiile cu această țară. S-a spus că această, uh, aceste violențe sunt un genocid uh, de către Turcia, ceea ce este destul de ciudat, dat fiindcă Turcia nu recunoaște propriul său genocid împotriva armenilor uh, curzii și din minoritățile din estul Turciei trebuie să aibă și ele mm, să beneficieze de un tratament corespunzător. Președintele, în, urmează domnul Belder din partea EFD. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Binnen en buiten... Mulțumesc, domnule președinte. Atât în provincia Xinjiang cât și în afara ei am uh, văzut că se trag semnale de alarmă și am văzut uh, confruntări sângeroase între uiguri și chinezi Han și e o escaladare a situației. Dimensiunea religio- o dimensiune religioasă există de asemenea dincolo de dimensiunea etnică și am uh, văzut că populația creștină din zonă ar dori să uh, lucreze în favoarea democrației și a bunăstării tuturor, dar uh, populația Han, uh, majoritară în China, respinge o astfel de mână întinsă și în fiecare zi case de rugăciune protestante creștine sunt atacate, creștini sunt arestați, sunt deținuți în locații secrete, alții pur și simplu au dispărut deci aș cere Comisiei și Consiliului să intervină pe lângă autoritățile chineze pentru ca acestea să garanteze libertatea religioasă pentru toți. Și aici uh, sper că am putea să ținem cont, cum spuneam, de situația caselor de rugăciune creștine, pentru că acești oameni care le folosesc nu vor decât să trăiască într-o societate armonioasă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum trecem la ceilalți vorbitori. În primul rând, două minute, doamna Andrichene. Vice President in Madam Commissioner. Mm, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnă comisionară, violențe, sute de răniți în uh, provincia Sinciana. Acestea au fost rapoartele alarmante pe care le-am primit în ultimele săptămâni. În Sincian, internetul a fost blocat complet, comunicarea a fost uh, limitată întreruptă. Ținând seama de ceea ce s-a întâmplat aici, având uh, și uh, uh, în vedere aceste evenimente, cred că trebuie să recurgem la un apel la guvernanții chinezi pentru a schimba politica față de minoritățile etnice din China. Au eșuat politicile vis-a-vis -vis de uiguri. 8 milioane de uiguri în această regiune s-au plâns de multă vreme în legătură cu tratamentul uh, de care au avut parte din partea uh, guvernanților chinezi. Nu uh, s-a reușit ca uigurii să fie protejați de către guvern și vis-a-vis -vis de acte de violență din afară. Ca atare, nu putem găsi justificări marcări pentru uh, represiunea uh, demonstrațiilor uigurilor din această zonă a Chinei. Uh, reuniunea G8 din Italia vis-a-vis -vis uh, de China dovedește că uh, Opinia este că evenimentele din acea regiune a Chinei nu constituie un eveniment izolat și uh, trebuie să îndemnăm guvernul chinez să țină seamă de necesitățile esențiale ale populației uigure pentru ca societatea chineză să se poată baza pe o armonie a relațiilor interetnice. Toate părțile trebuie să dovedească reținere, iar China trebuie să garanteze libertatea de expresie uh, pentru ca în felul acesta societatea să poată să progreseze. Mulțumesc, iar acum pentru uh, două minute doamna Veronic de Kaiser autonome du Xinjiang est sévèrement réprimée par le gouvernement. Vă mulțumesc. Aceste rebeliuni au fost reprimate de către guvernul chinez, au fost uh, aproape 100 de morți, însă sângele curge în continuare. Conflictul între minoritatea Han și Uigură um, arată politica represivă a guvernului chinez. Această provincie, provincie este strategică, dar dificil de controlat. Este bogată în resurse naturale, în afară de petrol și de caz, și este indispensabilă pentru viitorul energetic al Chinei. uigurii reprezinte, reprezintă aproape 50% uh, din populație, sunt musulmani suniți. Au fost decimați, persecutați, amenințați cu asimilarea. Și în realitate, politica, politica Chinei uh, era liberală în anii 80 în legătură cu această minoritate, însă s-a um, înrăutățit în uh, anii 90 și mai recent pentru a lupta împotriva terorismului și separatismului religios. S-a lansat uh, un uh, semnal de alarmă. După Tibet va urma regiunea Xinjiang. Separatiștii uiguri vor căuta o altă modalitate de a și face auzite dolianțele. Însă, uh, China nu poate să își Uh, asigure coeziunea prin băi de sânge. Trebuie ca minoritățile etnice să fie protejate și Constituția chineză și legea în legătură cu autonomia regională o spune uh, de asemenea. Noi uh, condamnăm reprimările și cerem eliberarea prizonierilor. Însă nu este suficient. Trebuie să uh, cerem respectarea drepturilor omului în China, pentru că aceasta este o problemă politică și așteptăm un gest foarte puternic în acest sens din partea președinției suedeze. Vă mulțumesc. Uh, o Kirius Poreba, ia Domnul Poreba, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte modul în care protestele au fost uh, reprimate în provincia Xinjiang ne-a demonstrat odată în plus natura regimului din China. Cel puțin 180 de oameni au fost uh, uciși și 1600 răniți și, prin urmare, Parlamentul European trebuie să condamne aceste acte și, în acest caz, trebuie să nu uităm că puterea de stat a fost folosită pentru a-i reprima pe uiguri, pentru a reprima minoritatea uigură. Noi, în Europa, care este bazată pe valori creștine, trebuie să nu uităm și de comunitățile creștine eh, din eh, alte locuri din lume. Există o minoritate creștină în China care are vreo 30 de milioane de oameni și trebuie să nu uităm că acești oameni sunt persecutați, torturați și uneori uciși de către autoritățile comuniste din China. Regimul din China știe foarte bine că această credință creștină este bazată pe ideea libertății și de aceea vrea să o suprime. Totuși, în ciuda acestui lucru, numărul credincioșilor crește în fiecare an. Autoritățile chineze trebuie să înțeleagă faptul că țara lor va deveni într-adevăr modernă atunci când va respecta principiile toleranței și libertății. Președintele, um, domnul Posel, două minute. Dezbaterea de astăzi dovedește încă o dată că punctul slab al Uniunii Europene este în Consiliu pentru că această instituție are o poziție foarte clară în ce privește drepturile omului. Noi ne exprimăm imediat în favoarea lor, dar Consiliul spune doar China trebuie condamnată pentru recurgerea la violență. Sigur că trebuie să condamnăm și violențele din rândurile uigurilor, dar poți să pui lucrurile pe același plan, să compari o dictatură comunistă care uh, are o actitudine represivă, brutală, vis-a-vis -vis de un întreg popor, cu uh, răbufnirile care au loc în rândul oprimaților, eu cred că nu putem face acest lucru și nu trebuie să-i condamnăm pe uiguri că ar avea tendințe separatiste, dar dacă o casă a luat foc și eu încerc să, să scap din această casă, înseamnă că am o atitudine separatistă? Asta nu este o expresie a separatismului, ci expresia dorinței unei vieți libere. Dacă vrem ca în China să creăm un spațiu al libertății pentru uiguri în patria lor, atunci nu va mai exista niciun fel de separatism. Va fi singura metodă, de fapt, de a combate separatismul. Uigurii nu sunt o minoritate, sunt o populație cum există populația suedeză. Atât că 9 milioane în comparație cu restul uh, chinezilor uh, este un uh, număr aproape, o cifră cifră nesemnificativă. Ei bine, eu uh, reprezint aici Münchenul, iar în München își are uh, sediul Congresul Mondial al Uigurilor. Noi suntem mândri că am susținut în uh, înfiriparea acestui congres al uigurilor în străinătate, pentru că uh, noi am fost într-un fel centrul acestor uiguri liberi, dar am dorit ca toți uigurii să beneficieze de libertate. Chirie e Mulțumesc, domnului Posselt, iar acum uh, doamna Gebhardt. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Trebuie să spunem un lucru cu claritate. În China există un sistem unitar care nu vrem să se fisureze. Noi respectăm chinezul, eh, sistemul chinezesc, dar asta nu înseamnă că această uh, unitate uh, a Chinei uh, trebuie să se fisureze. Vă rog să nu interveniți, vă rog să mă ascultați, spune vorbitoarea un sistem unitar al Chinei trebuie uh, să fie respectat, dar asta nu înseamnă că diversitatea pe care o constituie populațiile uh, în Chinei uh, nu merită la fel de mult să fie respectate. Asta cerem noi. Noi eh, dorim ca drepturile cetățenești, drepturile umane eh, să fie respectate în China. Dorim ca eh, libertatea de expresie din China să fie respectată. Dorim ca jurnaliștii să poată să se miște liber în această țară pentru ca ei să poată să relateze despre situația reală la fața locului. Și vrem să spunem colegilor și colegilor din China răspicat că noi așteptăm de de la ei ca ceea ce pentru noi este un principiu vital să devină și în China un principiu vital respectarea drepturilor fundamentale ale omului pentru că ele sunt universale. Uh, nu uh, acceptăm uh, să auzim de la chinezi, lăsați-ne pe noi să ne rezolvăm întâi problemele și pe urmă vom ține seama de drepturile omului. Nu, invers trebuie să se producă lucrurile. Drepturile omului trebuie să fie respectate de la bun început. De aceea eu sunt decepționată, domnule Biet, despre ceea ce a spus, pentru că din vorbele dumneavoastră eu am dedus că e mai bine în comun să ne continuăm continuăm comerțul și afacerile și restul nu ne interesează în esență. Nu așa trebuie să abordăm lucrurile. Uh, Comisia Europeană spunea că trebuie să creăm întâi o bază comună a activității și uh, abia după ce creăm această bază comună, principii comune, după aceea putem să ne derulăm uh, parteneriatul. Iar această bază comună trebuie să se bazeze pe respectarea demnității umane. Mulțumesc! Eh, mulțumesc. Iar acum, domnul Deva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să președin, să-l felicit pe domnul uh, președinte al Consiliului pentru discursul foarte echilibrat. Trebuie să ne opunem violenței oriunde în lume, în uh, Indonezia, în Irlanda de Nord, în Spania sau chiar în China regret că în China, o țară foarte importantă pentru noi, peste o mie de persoane au fost rănite și peste 180 ucise. Problema a apărut la o fabrică din Guangdong. Este deplorabil că au avut loc decese. Aceste ucideri au fost comise de către forțe externe separatiste. Uh, este, dacă ar fi vorba de un conflict intern, uh, aceasta este o problemă pentru forța polițienească din China. Însă, oricunde există violență în lume, nu putem să nu protestăm. Uh, nu trebuie să susținem Uh, rolul Chinei în lume în același timp. Vă mulțumesc, Chiar acum trecem la intervenții spontane. Un minut uh, fiecare, domnul Sobor. Köszönöm, elnök A kérdés az, hova állunk? Mulțumesc. Întrebarea este în ce punct ne aflăm acum și ce vom face. Vom uh, susține China, vom susține Taiwanul, vom susține pe uiguri, uh, vom susține milioanele de uiguri care suferă. Uh, încercăm să luăm calea cea mai ușoară, adică să susținem interesele de afaceri, sau vom susține păstrarea drepturilor culturale și libertăților individuale? Ce vom susține? Uh, Haideți să ne uităm uh, în trecut în, uh, la istoria țărilor uh, este europene care au trăit sub dictaturile comuniste, când femei și copii erau trimiși la închisoare. Mm, și ce o să facem, ce o, o, o poziție vom adopta în aceste chestiuni, vom susține drepturile minorităților, vom vorbi despre drepturile umane, vom vorbi despre exploatarea uigurilor care se petrece în acest moment, vom vorbi despre dreptul poporilor la uh, autodeterminare. Mie mi-e foarte clar uh, pe ce, de ce parte a baricadei sunt și sper că le este clar și colegilor mei. Uh, trebuie să dăm un exemplu uh, în ce privește uh, apărarea drepturilor omului, autodeterminării și autonomiei. Trebuie să dăm un exemplu și asta se aplică și celor care au intrat și recent în Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Boscurt, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am ascultat declarațiile Consiliului și Comisiei, dar nu am auzit cuvântul uigur menționat niciodată. Și vorbim despre uiguri astăzi. Mulți au fost uciși și foarte mulți au fost răniți. Uniunea Europeană uh, respectă drepturile omului, drepturile civile, dreptul la demonstrație pașnică și vedem că aceste drepturi sunt încălcate în mod flagrant în China. În mod clar, Uh, am auzit anumite mențiuni ale unor puncte importante, însă aș dori să aud de la Consiliu și de la Comisie dacă plan, plan, au planificate acțiuni tangibile pe termen scurt și lung. Vă mulțumesc, domnul Buterhoff, un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Avem această discuție bazându-ne pe Universitatea Drepturilor Omului, dar și pe uh, baza necesității de a încheia parteneriate globale. S-a vorbit despre o societate armonică. Asta este o, un, uh, o parolă, o lozincă a Partidului Comunist Chinez. Societatea armonioasă nu uh, poate să uh, ascundă relații autoritare. Eu cred că pentru realizarea unei societăți uh, armonioase uh, trebuie să acordăm un sprijin poporului chinez. Dacă vorbești despre parteneriat, trebuie să vorbești cu toată claritatea. Și dacă vorbim despre această regiune, trebuie să menționăm soarta uigurilor. Această dezbatere, de fapt, uh, trebuie să se distanțeze de spiritul confruntării iar o ultimă observație în legătură cu uh, spusele domnului Posselt. El a vorbit despre separatism. Eu, domnule Posselt, uh, știu că în partidul dumneavoastră bavarez se pricepe la separatism, dar aș vrea mai degrabă să vorbim ca domnul Bruck despre continuarea unei politici vis-a-vis -vis de China. Domnul Stevenson. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ar fi o mare greșeală să plasăm China în aceeași categorie uh, cu Iranul, pentru că tot am discutat și despre Iran. Uniunea are o relație bună cu China și trebuie să avem grijă ca discuțiile noastre privitor la recentele evenimente din Rumci să fie corecte și bazate pe fapte. Incidentele care au avut loc pe 5 iulie au uh, presupus un atac premeditat împotriva populației Han Uh, de către uiguri. Și după cum știm, unii dintre militanții uiguri din Xinjiang sunt fundamentaliști islamiști care cer un stat separat și care au uh, orchestrat un atac violent care a dus la moartea 137 de chinezi de etnie Han deci marea majoritatea celor uciși au fost uh, chinezi Han și uh, guvernul chinez a trimis în mod uh, corect armata și poliția acolo pentru a opri violența și pentru a preveni atacurile de răspuns ale populației Han împotriva uigurilor. Ce altceva ar fi putut ei să facă? Deci haideți să ne bazăm criticile pe fapte și nu să nu uh, uh, ne dreptățim uh, chinezii. Președintele, în fine, doamna Lessing, un minut. Ich finde, dass der Găsesc că acest conflict a fost prezentat adesea foarte unilateral. Pot să mă raliez spuselor antevorbitorului, pentru că uh, avem de-a face aici cu atacuri din partea uigurilor asupra chinezilor Ham, atacuri care au avut în parte și uh, un background rasist. Am citit un interviu uh, cu a unei femei uigure cu uh, o europeană și uh, o întreba uh, v-ar conveni să fiți uh, conduși în viață de către uh, comuniști galbeni? E bine, uigurii uh, beneficiază de anumite drepturi. Au dreptul să aibă mai mulți copii decât o familie de chinezi, au dreptul să-și regleze altfel uh, timpul de lucru. Trebuie să uh, analizăm exact cauzele și efectele, pentru că uneori problemele uh, se află în altă direcție decât ai putea crede la o primă impresie. Nu trebuie să ne poziționăm unilateral, trebuie să-i sprijinim pe chinezi să își rezolve problemele. Dacă noi ne situăm pe o poziție unilaterală, cred că uh, ne înscriem pe o cale periculoasă. China dovedește și voință de a îmbunătăți anumite lucruri. Ar trebui să avem o colaborare critică cu China. Mulțumesc. Iar acum din partea Consiliului, domnul Bild poate interveni din nou. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere reflectă complexitatea problemelor cu care ne confruntăm. S-a vorbit aici de probleme care țin de div- sistemul diferit care există în China și evoluția acestui sistem, importanța pe care o acordăm drepturilor omului și că vrem ca China să devină o societate care să respecte drepturile omului. Există de asemenea și problemele care țin de drepturile minorităților, probleme care există în China, însă din păcate China nu este unică în lume în confruntarea cu aceste probleme. Există și violențele etnice care au apărut pe străzile din Urumși. Violența etnică este întotdeauna condamnabilă. Noi putem încerca să aducem o reconciliere în această situație, reconciliere bazată pe respectarea drepturilor omului și pe alte drepturi. Și noi cunoaștem din istoria noastră complexitatea aceast, acestor probleme. Domnul Butekov a, s-a referit la conceptul unei societăți armonioase. Cu toții vrem să locuim într-o societate armonioasă, să trăim în ea și bineînțeles că vrem să ajutăm China să se dezvolte într-o direcție în care societatea să fie văzută ca armonioasă de către toți cetățenii chinezi. Această societate nu este văzută ca armonioasă în momentul actual, în mod destul de clar. De asemenea, salut declarațiile domnilor Proc, Severin și Watson. Am găsit acolo multă înțelepciune care poate să ne ghideze atunci când înaintăm în relația noastră cu China pentru, și pentru a înțelege complexitatea acestei relații în toate dimensiunile sale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Bild. Astfel am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarațiile Comisiei și Consiliului în legătură cu situația din Honduras. Are cuvântul acum în numele Consiliului domnului Bild, domnul Bild.